morning, everybody. Uh, we... Bună dimineața tuturor. Începem ședința. Program Creative Europe. Es kann erst dann im Plenum uh, aveți în față și un corrigendum vom putea trece în plenar documentul citat. Am să vă explic ceva mai târziu despre ce este vorba. Corrigendumul este unul de ordin tehnic. Adoptarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare din 20-21 ianuarie, 6 ianuarie, 12-13 februarie, aveți documentele în dosare și vă reamintesc că le consider adoptate dacă nu însemnalați altminteri. Și asta pe parcursul dimineții. Lipsește interpretarea în limbile țărilor baltice, cehă și slovenă, însă toate celelalte limbi sunt acoperite. La punctul 3 aș dori să vă reamintesc că secretariatul ne-a scris săptămâna trecută pentru a ne spune că, la rândul său, Consiliul ne propune un corigendum la articol 24.6 al regulamentului privind Europa Creativă. Potrivit articolului 30.2 al acestui regulament, Așadar, în acel punct trebuie înlocuită versiunea corectată cu cea anterioară. Vă reamintesc, regulamentul în comisia noastră se prezentat uh, cu referirea corectă. Juriștii însă au intervenit, așa încât acum juriștii trebuie să revizuiască textul, să corecteze eroarea pe care ei înșiși au produs-o. Însă, potrivit articolului 131 din regulamentul financiar și așa mai departe. Vreți să trecem la votul electronic sau sunteți de acord uh, să uh, așteptăm? Corigendumul deci este acceptat și trecem la um, Europa Creativă, care iată devine funcțională. Și ajungem la punctul 4. Noi tehnici și resurse didactice în acces liber. Domnul Cătălin Ivan este raportor pe acest dosar, este singurul vot prevăzut pentru această dimineață și îi propun domnului Ivan, dacă dorește, să intervină. Cătălin, doriți să luați cuvântul pe marginea raportului? Intervin doar ca să mulțumesc celor care au depus uh, amendamente și să spun că am avut o colaborare foarte bună cu shadow raportorii de la toate grupurile politice. A fost un raport uh, bun, discuțiile au fost constructive și nu am, avut, nu am întâmpinat obstacole deosebite în uh, elaborarea lui și compromisurile au fost acceptate de toată lumea. Deci, una peste alta este un raport care a ieșit foarte bine în forma pe care o avem acum pe masă și le mulțumesc tuturor celor care au colaborat. Danke, Catalin. Ich hoffe, dass wir jetzt Mulțumesc, Catalin. Sper că putem vota acum acest text. Vă rog să scoateți cartelele de vot întrucât uh, votul este puțin mai complicat. Cred că vor exista câteva mici uh, controverse și uh, trebuie să am posibilitatea să vă solicit vot electronic ori de câte ori e nevoie să facem vreo verificare. Toată lumea are cartela de vot, foarte bine. Atunci începem cu amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. nu <laughs> se poate să voteze toată lumea și pentru și împotrivă. Deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, verificarea electronică. Ei iată, începem noi așa. Vot electronic deschis. La mine nu funcționează. Votul e acum închis. 9 la 11, amendament respins. 25. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri. Verificare electronică. Votul e deschis. De amendamentul 36. Votul e acum închis. Se adoptă. Trecem la 38. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 40. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Nu, îmi cer scuze, spune președinta. Votăm la 43. Cine stă pentru, împotriva? Verificare electronică la 43. Vot deschis. Vot închis. Respins. 44 pentru împotrivă abțineri. Reluăm votul la 44. Vot electronic deschis. Vot închis. Treisprezece la opt. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Vot deschis. Vot închis. ce la 8 se adoptă. 46. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem atunci la 53, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, respins. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 61 pentru, împotrivă, Abține. Verificare electronică. Votul e deschis. Vot închis. 9 la 13, respins. Unde suntem? La amendamentul 62. Cine este pentru? Vot pe părți, partea 1. Cine este pentru? Împotriva Abține. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva Abțineri. Verificarea electronică. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Am votat amendamentul 62 în două părți și acum trecem la 63. Cine este pentru? împotriva. Abțineri. Se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri. Verificarea electronică. Vot deschis la 64. Vot închis. Nu, nu mai număr. A, ba da, nu am ce să fac. Deci, 12 la 10 se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 72 în două părți. Partea 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 81 și 82 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 80 pentru, Nu, nu mai trebuie să votăm amendamentul 80. Într-adevăr, putem sări direct la 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare. Vot electronic deschis. Vot închis. 10 la 12. Respins. 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru împotriva abțineri se adoptă. 87 pentru împotriva abțineri respins. 88 pentru împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru împotriva abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri. Verificarea electronică. Vot deschis. Votul e acum închis. 10 la 12, respins. 94, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la 98. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 99 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 100 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 101 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 102 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 103 pentru împotriva abțineri respins. 105 pentru împotriva abțineri se adoptă. 104 Nu trecem direct la 106 pentru împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru împotriva abțineri se adoptă. 109 pentru împotriva abțineri se adoptă. 110. Cine este pentru? Pentru. De la capăt. 110 pentru, împotriva, abține. Se adoptă. 111 pentru, împotriva, abține. Se adoptă. 113 pentru, împotriva, abține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 120 pentru împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru împotriva abțineri se adoptă. 122 pentru împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru împotriva. Verificarea electronică. Vot deschis. Votul e închis. Respins cu 11 voturi la 12 împotriva. 125. Cine este pentru împotriva? Abțineri. Se adoptă. 126 era identic. Deci 127. Cine este pentru împotriva? Abțineri. Se adoptă. 128. Cine este pentru împotriva? Abțineri. Se adoptă. 129. Pentru împotriva? Abțineri. Se adoptă. 130. Pentru împotriva? Abțineri. Se adoptă. 131 pentru împotriva abțineri se adoptă. 132 pentru împotriva abțineri se adoptă. 133 pentru împotriva abțineri respins. 134 pentru împotriva abțineri se adoptă. 135 pentru împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 Are cineva îndoieli? Șapte pentru. Amendamentul șapte. Haideți să verificăm întâi amendamentul 6. Vot deschis la 6. Votul e acum închis. Și, într-adevăr, este respins cu 20 de voturi împotrivă și doar 3 pentru.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 <clears throat> Vot închis. Și e oficial, iată, în mod solemn, 24 la 0. Bravo, Cătălin! Raportul este adoptat. Mulțumesc foarte mult. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Find commissioner now. Încercăm să o găsim pe doamna comisar pe undeva. Vă rog, nu părăsiți sala. Trebuie să dăm dovadă de respect față de doamna comisar. Vă rog să nu părăsiți sala. Vă rog, rămâneți cu noi. Cocobu, a, nu. Am să geht die alle fort Piotr, Boris, Pago, unglaublich.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 Es ist das letzte Treffen mit der Kommissarin. Ultima întâlnire cu comisarul pentru cultură, pentru educație, pentru mass media și pentru sport. Andrula, e o adevărată onoare să te aflăm în mijlocul nostru în această dimineață. Mi-ar plăcea dacă ai putea să face un, uh, ai putea face un rezumat al ultimilor cinci ani. Am spus asta și aseară, dar, repet, în ultimii cinci ani, de fapt chiar puțin mai mult, Comisia Comisia Europeană a propus foarte multe inițiative pe care le-am Uh, îmbrățișat, pe care le-am sprijinit, pe care în parte le-am și pus în aplicare și aș dori să-i mulțumesc uh, Andrulei și colaboratorilor săi pentru toate aceste inițiative pe care le-am sprijinit. Întotdeauna am sprijinit comunicările tale, inițiativele tale și acestea au avut o contribuție foarte importantă în activitatea Uniunii Europene. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, dragă Doris, bună ziua tuturor, dragi colegi, este o plăcere pentru mine să am această ocazie finală de a lua cuvântul în plenul comisiei dumneavoastră. Și aș dori la începutul discursului meu să vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru cooperarea uh, de care ați dat dovadă. Doris, dragă, a fost vorba de patru ani și nu cinci pentru noi a fost vorba de o colaborare de patru ani. Patru și jumătate, spune doamna Doris Pac. Eu am preluat mandatul puțin mai târziu, spune doamna comisar. Uh, Ă, grație sprijinului tău, împreună, așa cum ai spus, am reușit să ne atingem foarte multe obiective în domeniul educației, al culturii, tineretului și al sportului. Și aș dori acum ă, să evidențiez câteva dintre principalele realizări ă, și împlinirea ale noastre în ultimii ani. Probabil că nu am obținut chiar tot ce ne-am fi dorit, însă cred că cu toții ne putem mândri cu politicile și instrumentele pe care le lăsăm uh, moștenire urmașilor noștri. În ultimii patru ani, pentru mine, educația și cultura au uh, fost o prioritate. Am încercat să le pun în miezul răspunsului Europei la această criză profuză, profundă. Și cred uh, că acum, mai mult decât oricând, oamenii și competențele lor vor aduce această creștere economică durabilă, inclusivă și inteligentă pe care ne-o dorim cu toții. Cu toții am susținut faptul că trebuie să investim în educație, în învățământ, chiar în această perioadă de consolidare a finanțelor publice. Cred că ar trebui să ne mândrim cu progresele noastre înspre atingerea acestor obiective ale Uniunii Europene în domeniul educației pentru anul 2020. În, în anul 2012, anul trecut, spune doamna comisar, aproape 36% din tinerii din întreaga Uniune Europeană și-au terminat studiile superioare și au dobândit competențele și experiența care le-au permis să găsească un loc de muncă uh, mulțumitor. Uh, Vă reamintesc că în 2010 era vorba de 31%, ceea ce înseamnă că suntem pe cale să ne atingem acest obiectiv de 40% și să închidem această uh, distanță, să acoperim această prăpastie care ne desparte de parteneri internaționali. Și uh, în domeniul educației uh, uh liceale am obținut rezultate foarte bune. Uh, Numărul elevilor care au părăsit uh, școala fără o diplomă de bac a căzut. În 2012, această cifră a trecut de la 15 uh, la 12,7% și cred că ne vom putea atinge obiectivul de 10% sau chiar mai puțin până în 2020. Sigur, uh, e vorba de un progres real. Însă cred că trebuie să continuăm pe această cale și cred că așa vom face. Pentru că astăzi, mai mult decât oricând, educația e o prioritate a uh, procesului de luare a deciziei al Uniunii Europene. E poate unul dintre, una dintre tendințele cele mai importante din ultimii ani și e mai importantă tendința uh, decât cifrele pe care le-am uh, citat. Nu numai că am propus noi politici și programe, noi strategii, însă am recunoscut și faptul că Europa poate într-adevăr face diferența. În fiecare an în cadrul semestrului european, când Comisia face recomandări statelor membre, noi subliniem încă o dată importanța strategică a educației și faptul că trebuie să se continue investițiile și reformele. Și pentru a sprijini și a ajuta statele membre în aceste procese uh, de reformă, noi am venit cu strategii foarte specifice și mă gândesc mai ales la comunicările noastre recente în legătură cu revizuirea educației, a deschiderea educației și internaționalizarea educației uh, superioare. La fel și în domeniul culturii, cred că am uh, schimbat felul în care vorbim despre industriile noastre culturale și creative. Am reușit să obținem acest echilibru foarte delicat între, pe de o parte, valoarea intrinsecă a culturii și contribuția sa vitală la identitatea noastră și, pe de altă parte, rolul economic al sectorului cultural și capacitatea sa de a crea noi locuri de muncă și de a uh, genera inovare. Însă aș dori să fiu foarte clară. Uh, chiar dacă mass media uh, creative se globalizează și se digitalizează, cred că intervenția publică acum este mai mult este mai necesară decât oricând. Cred că trebuie să ținem cont de forța motrice a Europei în domeniul cinematografului, de exemplu. Însă trebuie să ne întrebăm dacă credem că doar piața ar fi adus uh, această, acest mozaic uh, cinematografic care caracterizează uh, continentul nostru. Sigur că nu. Cred că diversitatea, calitatea și independența a conținutului finanțat public reprezintă o valoare europeană pe care cu toții o împărtășim și pe care am apărat-o, așa cum ați făcut și dumneavoastră. Deci, haideți să vedem uh, Ehm, acum, mai de aproape, ce am făcut în ultimii eh, câțiva ani, mai ales în domeniul educației. În Europa ne confruntăm cu un paradox eh, ciudat. Pe de o parte, eh, rata șomajului în, în mai multe state membre este foarte ridicată, inacceptabil de ridicată. Și știm cu toții că cei care uh, suferă cel mai mult sunt tinerii. Însă, pe de altă parte, în Europa există 2 milioane de locuri de muncă disponibile și uh, vorbim tot mai mult cu angajatori cu patroni care nu uh, reușesc să uh, găsească locuri de muncă pe piața muncii. Vorbim despre această uh, incongruență a competențelor care ne atrage tot mai mult atenția și previziunile noastre uh, ne arată că până în 2020 cam o treime din locurile de muncă din Europa vor necesita studii superioare. Astăzi, doar un sfert din mâna de lucru totală din Europa se află la acest nivel de formare. Iată care este provocarea care ne așteaptă pe viitor. Când am uh, prezentat această strategie, revizuirea educației în urmă cu un an, scopul meu era să ajut statele membre să facă față acestor provocări. Și am uh, subliniat că Uh, reformele trebuie înfăptuite la toate nivelurile educației și aceasta cât mai repede cu putință. Trebuie să ajungem la un echilibru, la un mix între uh, cunoștințe de bază și transversale. De asemenea, trebuie să dezvoltăm noi metode de predare și de învățare și trebuie să adoptăm noi abordări pentru a găsi finanțare și pentru a stimula parteneriatele. Aș dori să-i uh, mulțumesc uh, raportoarei dumneavoastră, doamnei Nevedalova, pentru raportul său cu privire la revizuirea educației, care um, propune o abordare asemănătoare pe care Parlamentul a adoptat în luna octombrie. Revizuirea educației înseamnă și că trebuie să ne îmbunătățim uh, folosirea tehnologiilor, noilor tehnologii în școală. Suntem într-adevăr în era digitală, însă trebuie să ne gândim mai în profunzime în legătură la consecințele pentru felul în care uh, dascălii predau în uh, școală. Săptămâna, uh, în septembrie anul trecut, vicepreședinta Croș și cu mine am prezentat noua inițiativă Deschiderea ecupației, și aș dori să-l felicit pe domnul Ivan pentru raportul său pe care comisia dumneavoastră l-a adoptat cu o majoritate covârșitoare chiar în această dimineață. Luna trecută, ministrii de educație din Europeană au adoptat uh, concluziile Consiliului care sprijină faptul că uh, viziunea, faptul că sistemele noastre de educație și de formare nu uh, își îndeplinesc potențialul și că trebuie să obținem rezultate mai bune pentru a-i ajuta pe tineri să dobândească competențele necesare. Dragi colegi, sunteți de acord cu mine? Cred că atunci când vorbim de competențe, nu cred că e suficient să ne referim doar la studiile superioare. Trebuie de asemenea să îmbunătățim calitatea și uh, relevanța metodelor de plecare la toate nivelurile, pentru că nu trebuie doar să vizăm competențe superioare. Trebuie, în primul rând, să obținem competențele necesare potrivite, ceea ce înseamnă că trebuie să încurajăm o relație mai uh, rodnică între școli, uh, între universități și piața muncii. Alianța Europeană pentru Ucenicii, pe care am lansat-o Uh, vara trecută împreună cu comisarul Andor reprezintă o parte integrantă din efortul european pentru ca această apropiere între educație și piața muncii să se facă. În vara trecută am prezentat o comunicare cu privire la uh, educația superioară în întreaga lume. Și a fost uh, oportunitatea pentru mine să reflectăm la felul în care Uniunea Europeană poate să-și aducă contribuția la procesul de internaționalizare și de modernizare a metodelor de predare. În uh, luna mai vom uh, lansa uh, noul nostru instrument multidimensional de evaluare. Acest instrument ne va ajuta să obținem o imagine mai bună, mai detaliată a educației. Uh, pentru că instrumentul actual se axează pe cercetare și nu reflectă uh, varietatea instituțiilor de formare din întreaga europeană. Sigur că niciun fel de sistem de evaluare nu este perfect și bineînțeles că întotdeauna intervine uh, subiectivitatea, dar cred că ar trebui să încercăm să îmbunătățim calitatea acestor sisteme de evaluare. Consorțiul care s-a ocupat de acest sistem Uh, s-a ocupat de faza foarte sensibilă a colectării de date care implică mai bine de 500 uh, de instituții din întreaga uh, lume și a început, a început să analizeze rezultatele. În iunie, președinția greacă, președinția Elena va organiza o conferință pentru a discuta primele, pentru a comenta primele rezultate și pentru a lansa un, o a doua evaluare. Bineînțeles, acum avem un nou program, programul Erasmus+ care ne va ajuta să ne atingem toate angajamentele, toate obiectivele. Dragă Doris, aș dori să-mi exprim recunoștința față de tine și față de comisia ta pentru rezultatele atât de bune obținute la sfârșitul anului trecut. Uh, mulțumită eforturilor noastre, Astăzi, 4 milioane de persoane au ocazia să studieze, să lucreze, să se formeze și să facă muncă de voluntariat uh, până în 2020. E vorba de 4 milioane de persoane și am uh, decis să uh, trecem la etapa superioară a acestui program. Erasmus Plus reprezintă un nou angajament pentru tineri, oferind noi oportunități care le permit acestor uh, tineri să dobândească competențele în această lume tot mai multiculturală și tot mai mobilă. Astfel, ne vom putea îmbunătăți diversitatea lingvistică, vom putea finanța inovarea în domeniul uh, predării limbilor și vom putea promova limbile uh, regionale și minoritare din Europa. Aș dori să vă mulțumesc pentru raportul de anul trecut al domnului Alfonsi cu privire la protecția limbilor uh, în pericol. Acest nou program uh, va permite sistemelor de educație să se modernizeze, să modernizeze metodele de predare și, bineînțeles, să sprijine noi parteneriate cu piața muncii, care, așa cum spuneam înainte, ne va permite să depășim această uh, incongruență legată de competențe. 125.000 de școli, de grupuri de tineri, de uh, institute de formare profesională și întreprinderi companii vor coopera în parteneriate în întreaga lume. 150 de alianțe ale cunoașterii vor ajuta 1500 de universități și companii să inoveze în acest domeniu al predării. 150 de alianțe sectoriale de competențe vor reuni 2000 de institute de uh, formare și de pregătire și companii. Și mai ales Erasmus Plus va aduce un nou suflu, o nouă energie activităților noastre pentru tineri în momente în care șomajul în rândul tinerilor este atât de ridicat și în momentul în care tinerii care sunt marcați de abandonul școlar, uh, numărul lor este tot mai mare. Știu că la început unii erau sceptici în legătură cu locul tinerilor în acest uh, nou program. Însă rezultatele uh, finale cred că sunt satisfăcătoare pentru toată lumea. Erasmus Plus va aduce o nouă vizibilitate uh, avantajelor pe care sistemul de pregătire, de formare oficial și neoficial îl reprezintă. De asemenea, va crește finanțarea pentru activitatea de benevolat, pentru munca tinerilor și îi va ajuta pe tineri să vadă cât de importantă este participarea civică la viața societății și, dragă Doris, m-am bucurat de faptul că chiar aseară vorbeai de primii uh, pași ai uh, acestui nou sistem de benevolat în Europa. Și din aceste motive aș dori să reamintesc cât de importantă este activitatea depusă în acest domeniu de domnul Papa Nicolau și aș dori să-i mulțumesc de raport, raportul său care a fost adoptat anul trecut. Acum, în ceea ce privește sportul, cu toții ne-am străduit pentru a crea acest uh, loc special pentru sport în nou program. Și aș dori să subliniez importanța acestui uh, moment cheie, pentru că pentru prima dată sportul va avea un instrument propriu de finanțare în uh, bugetul Uniunii Europene. Și aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți cei care au depus eforturi în acest domeniu, mai ales domnului, um, față de domnul Fisas, uh, pentru raportul său cu privire la dimensiunea europeană a sportului. Și acum aș dori să mă refer la cultură, un domeniu atât de important pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Aici am propus noi idei care promovează creativitatea care ne ajută să construim un mediu care stimulează diversitatea culturală, care extinde uh, publicul uh, operelor europene și care stimulează inovarea și uh, spiritul de antreprenoriat european. În acest domeniu al culturii am prezentat uh, o strategie cu privire la promovarea sectoarelor creative și culturale și am subliniat că cultura poate să stimuleze nu doar ocuparea, poate nu doar să creeze locuri de muncă, ci poate și să consolideze încrederea cetățeanului în proiectul european. Și de asemenea, cultura ne permite să refacem legătura între societățile și economiile noastre. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul puternic pe care l-ați adus acestei strategii și aș dori să-i mulțumesc mai ales uh, doamnei Sanchez-Smith pentru raportul său atât de important în acest domeniu. Bineînțeles că uh, uh, uh, efortul nostru de a optimiza potențialul culturii depinde și de capacitatea noastră de a finanța industria creativității și de a crea un mediu de reglementare în care sectoarele culturale și creative să prospere. Uh, proiectul nostru Capitalele Europene ale Culturii uh, ne-a ne arătat încă o dată că dacă cultura și arta uh, sunt incluse în strategiile pe termen lung ale orașelor și ale zonelor limitrofe, se pot crea locuri de muncă. Dacă înțelegem mai bine acest proces, vom uh, lua pe viitor decizii, decizii mai bine informate. Și aș dori să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Scuria, pentru raportul său cu privire la renoirea acestui proiect al capitalelor europene a culturii. Sprijinul dumneavoastră în timpul acestor negocieri uh, dificile a fost foarte uh, valoros și știu că comisia dumneavoastră în luna februarie a obținut un compromis care ne va permite să finalizăm aceste negocieri. Aș dori de asemenea să mă refer și la marca europeană a patrimoniului care a fost lansată chiar la începutul mandatului meu. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Paliadeli, mai ales, pentru tot ce a făcut în acest domeniu. Iată, începem să culegem roadele acestor eforturi. În această primăvară doresc să propun o nouă inițiativă care să um, exploreze faptul felul în care uh, patrimoniul cultural poate să-și aducă contribuția la economiile noastre și felul în care proiectul european poate beneficia de pe urma patrimoniului cultural. Noi dorim ca rolul Uniunii Europene să fie consolidat în înțelegerea și uh, susținerea patrimoniului cultural. Aș dori să lansăm o dezbatere cu statele membre și cu societatea civilă în legătură cu felul în care putem coopera mai bine împreună. Și bineînțeles că am lansat acum și acest uh, program uh, Noua Europa Creativă, care beneficiază de un buget de 1,5 miliarde de euro, respectiv o creștere față, cu 9% față de programul uh, trecut. Să nu uităm că în astfel de Uh, vremuri de restriște, când bugetul european scade, E o realizare, pentru că adesea um, unii uită acest aspect, uh, vorbesc de o majorare minoră, totuși uh, alte programe au scăzut. Și mulțumită angajamentului dumneavoastră putem sprijini mai mult, mai bine artișii um, artiștii europeni, traducerile europene, filmele europene și așa mai departe. Deci putem ajuta aceste sectoare creative și culturale să devină tot mai competitive pe piața mondială, susținând și diversitatea noastră. Acum, mai mult decât oricând, sprijinul pentru sectoarele culturale și creative trebuie să fie bine orientat și am încurajat statele membre și am scris personal tuturor miniștrilor de, uh, de resort care se ocupă de uh, uh, fondurile structurale să își aducă contribuția la această strategie integrată pentru dezvoltare regională. Le-am explicat faptul că fondurile structurale trebuie folosite și pentru a uh, stimula investițiile inteligente și pentru a fi folosite la maximum. Cred că înțelegem cu toții faptul că astăzi uh, finanțarea sectoarelor creative și culturale reprezintă o adevărată provocare. Acești operatori în domeniul culturii au nevoie de o finanțare bine țintită din surse publice și private, care sunt la fel de importante. Și aș dori să vă mulțumesc pentru perseverență, pentru că, iată, am obținut acum acest program, Europa Creativă, care ajută statele membre să atingă provocările care le uh, așteaptă aceste eforturi depuse în aceste vremuri de restriște cu bugete de austeritate arată cât de angajați am fost noi. Aș dori să mulțumesc mai ales doamnei, doamnei Costa, care în calitate de raportor a obținut acest rezultat de succes. Dragi colegi, dacă ne uităm puțin în trecut, dacă facem o retrospectivă, dacă trecem în revistă toate aceste programe, Erasmus+, Europa Creativă și ă, Capitalele Europene ale Culturii, ne dăm seama cât de importantă a fost dorința noastră de a trece de la vorbe la fapte, de a construi această viziune a unei Euro- Europe care este deschisă în credere, care își ajută tinerii, Europa care este deschisă către cetățenii săi, către vecinii săi și către întreaga lume. Mulțumită eforturilor și angajamentului Parlamentului European, am reușit indubitabil să, să obținem astfel de rezultate pozitive. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru această ocazie uh, de a face un bilanț împreună cu dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc vicepreședinților, mai ales doamnei Trupel și domnului Lochegat, cu care am avut o relație de lucru, de muncă excelentă. Bineînțeles, însă, ultimile mulțumiri vă revin dumneavoastră, doamnă președinte. Dragă Doris, aș dori să-ți mulțumesc. Uh, nu am avut ocazia aseară, dar cred că ocazia de astăzi este mai importantă. Cariera ta strălucită în acest Parlament, în această comisie, a lăsat o marcă imposibil de șters pe Uniunea Europeană și pe politicile sale cele mai importante. Cred că te poți mândri cu uh, moștenirea ta. Și aș dori să-ți uh, urez succes și fericire pe viitor. Thank you very much, dear Andrula, and now I open... Mulțumesc foarte mult, dragă Andrula. Da, acum uh, colegilor uh, cuvântul, dacă doresc să intervină. Doamna Camenevert. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru faptul că ne-ați oferit o imagine de ansamblu atât de cuprinzătoare în legătură cu ceea ce am uh, izbândit împreună în ultimii patru ani și jumătate sau cinci. Totuși, aș dori să diluez puțin acest uh, mesaj uh, pozitiv și să mă refer la Erasmus Plus și la uh, programul Europa Creativă. În uh, această comisie am alocat uh, timp pentru a încerca să ajungem la o poziție comună cu comisia. Ne-a luat ceva timp să reușim să convingem comisia uh, că ne dorim ca lucrurile să fie mai bune și să fie corecte. Cu siguranță au existat îmbunătățiri și pe 12 decembrie am primit și ghidul Erasmus uh, Plus uh, în engleză, iar la acest moment, la jumătatea lui uh, martie, practic pe 18 martie, uh, ne-au parvenit și alte uh, versiuni lingvistice. Ieri am primit un mesaj care spunea că există versiunea franceză și germană a documentului deja și că aceste uh, versiuni uh, vor fi transmise reprezentat, uh, reprezentanțelor de la Paris și din Germania pentru a se verifica corectitudinea lor din perspectivă tehnică. Eu cred că Comisia este responsabilă pentru acest demers, pentru că până la urmă acesta este un document al Comisiei. Oare ne putem imagina că în 14 zile toate aceste versiuni lingvistice vor fi gata? Mi se pare că am fi prea optimiști. Uh, și ce se va întâmpla cu celelalte versiuni uh, lingvistice, pentru că nimeni nu poate să ne spună când vor fi gata și acestea. Și mă întreb de ce durează totul atât de mult. Discutăm deja de acest, despre acest subiect de multă vreme, documentul este lung, e nevoie deci de muncă pentru traducere, însă dumneavoastră sunteți comisar pentru uh, multilingvism și ar fi trebuit să insistați pe acest aspect. Am avut uh, consultări și cu alte direcții generale și am aflat că documentul uh, nu va fi publicat decât în limba engleză. Însă atunci când se întâmplă asta în domeniul dumneavoastră de interes, atunci când noi așteptăm aceste versiuni lingvistice care se pare că nu vor fi gata niciodată, mai ales când vine vorba despre Europa creativă, ei bine, e clar că există o problemă. Avem uh, orientări, ghiduri uh, pentru uh, Europa creativă, dar aceste ghiduri sunt disponibile doar în limbile de lucru ale comisiei, și anume engleză, franceză și germană. Nu știm exact când vor fi gata și în uh, alte limbi. În ceea ce privește uh, proiectul pentru mass media, nu avem nimic deocamdată. Prin urmare, a existat un mare angajament pentru aceste filmulețe care se găsesc pe site-ul comisiei, uh, însă până la urmă nu obținem acea valoare adăugată în ceea ce privește informațiile practice pentru cei care chiar au nevoie de ele. Și asta mă face să cred că prioritățile nu sunt uh, corecte aici. Prin urmare, aș dori să vă solicit ca în viitorul dumneavoastră mandat să vă intensificați eforturile pentru a vă asigura că toate aceste orientări, toate aceste ghiduri vor fi disponibile în toate limbile cât se poate de repede. Acest lucru este foarte important dacă ne dorim să avem uh, uh, programe reușite. Oamenii din statele membre trebuie să poată să obține informațiile în legătură cu ceea ce se oferă prin Erasmus Plus și prin uh, Europa Creativă. Încă ceva în legătură cu acest ultim uh, proiect. Am impresia că nu, am, nu s-a analizat ceea ce a hotărât Parlamentul și Consiliul. Acest uh, definiție a valorii adăugate europene, care nouă ni s-a părut foarte importantă. Oare cum ar putea fi ea aplicată în domeniul cultural, Ei bine, această definiție nu apare nicăieri, nici măcar la uh, vreun uh, punct uh, minor. Prin urmare, aș dori să vă solicit să treceți în aceste orientări ceea ce am decis cu toții. Mulțumesc. Marie Terez. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doamnă comisar, mai întâi aș dori să vă mulțumesc uh, pentru sprijinul pe care l-ați oferit tuturor uh, luptelor pe care le-am dus. Aș dori să profit de ocazie pentru a-i mulțumi și lui Doris pentru președinția sa și pentru implicarea în toate aceste lupte. Aș dori să mă refer la educație și cultură, iar în ceea ce privește cultura, pot să spun că sunt foarte bucuroasă că munca noastră uh, a putut face statele membre conștiente de potențialul pe care îl presupune uh, cultura. În Franța, mai ales, Există un uh, raport cu privire la cultură realizat de Guvern și Parlament care pune în discuție niște cifre care vorbesc de la sine și, practic, ne dăm seama că cultura nu este acum rezervată doar elitelor, uh, ci că ea are un efect uh, extraordinar asupra locurilor de muncă uh, și mai ales în rândul tinerilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru ceea ce ați uh, spus uh, și aș dori să spun că dincolo de această dimensiune economică poate ar trebui să ne gândim la cultură ca uh, la un liant între cetățeni și societăți. Apoi, în ceea ce privește tratatul Nord-Atlantic, cu siguranță ați urmărit eforturile noastre pentru ca excepțiile culturale europene să fie puse în lumină în acest acord. Aș dori să văd care este părerea dumneavoastră, pentru că avem puține uh, informații în legătură cu uh, negocierile legate de acest uh, tratat. Cum s-a implicat Comisia în discuții, știind că strategia Comisiei nu a fost neapărat în acord total cu poziția luată de Parlamentul European? Repet că ne interesează foarte mult aceste excepții culturale și am înțeles că uh, Statele Unite eventual n-ar dori să revină la uh, discutarea acestui subiect pe durata negocierilor. Apoi, în ceea ce privește um, televiziunea pe internet, există un uh, raport pentru care m-am uh, implicat foarte mult. Știm că accesul la uh, televiziune rămâne încă redus și uh, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu negocierile. Știu că Comisia Europeană are de gând să vină cu o propunere în ceea ce privește plafoanele reduse. Oricum, trebuie să știm uh, care este opinia uh, Comisiei. În ceea ce privește educația, sunt de acord cu analiza dumneavoastră. Avem nevoie de un amestec de competențe și coordonare în ceea ce privește sistemele de educație, lumea economică, inovația uh, și mobilitatea. În legătură cu acest subiect, în februarie 2004, un vot popular al elvețienilor a adus în discuție posibilitatea de a schimba uh, politica uh, elvețiană a imigrației. Există niște acorduri aici între Uniunea Europeană și Elveția, oare ar trebui să le renegociem, uh, mai ales din perspectiva mobilității, care este poziția Comisiei așadar în legătură cu acest uh, subiect. Acestea erau cele două întrebări ale mele. Vă mulțumesc foarte mult. Intervenție fără microfon, doamne președinte. Santiago Fisas și apoi uh, și alții. Santiago. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru informațiile oferite. Mai mult decât atât, aș dori să vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră din uh, uh ultimii 4-5 ani. Au fost 5 ani până la urmă pentru noi. Aș dori să vă mulțumesc și pentru faptul că ați venit uh, aici, de câte ori am avut nevoie de dumneavoastră, ați venit să vorbiți cu noi, ați fost foarte deschisă și ne-ați ascultat. Aș dori să vă uh, felicit și pentru creșterea bugetară, pentru toate domeniile pe care noi le considerăm importante, mai ales în aceste vremuri de criză. A existat o reducere a bugetului european, însă a existat o creștere pentru domeniile de interes ale acestei comisii. Am experimentat până acum doar reduceri, nu și creșteri bugetare. De asemenea, doream să mă refer la sport. E un subiect foarte relevant, foarte important, așa a fost pe toată durata acestui uh, mandat. a fost un subiect important nu doar pentru activitățile comisiei noastre, ci și în activitatea dumneavoastră și aici ați înregistrat uh, succese. Raportul pe care l-am votat cu o mare majoritate aici, care v-a fost prezentat uh, anterior, uh, n-ar trebui să rămână într-un sertar pe undeva. Este un raport care abundă în idei pozitive și ne-ar plăcea să îl vedem pus în aplicare. În cele din urmă, Aș dori să știu ce se întâmplă cu Săptămâna Europeană a Sportului. E un subiect pe care l-am uh, discutat. Am înțeles uh, că urmează să aibă loc o mare întâlnire în uh, iunie cu diversi participanți, cu cei care au ceva de spus în lumea sportului. Știu că săptămâna va avea loc în septembrie 2015, însă aș dori să știu ce se întâmplă în acest moment. Doamna președinte, încă o intervenție din partea doamnei Trupă, după care, doamnă comisar, puteți răspunde. Aș dori să vă mulțumesc, doamnă comisar Vasiliu, pentru uh, prezentarea dumneavoastră de ansamblu. Aș dori să mă refer la proiectul Europa Creativă. Vă aduceți aminte că am avut anumite dezbateri în legătură cu uh, ceea ce se regăsește în noua structură cu privire la cooperarea între uh, uh, ghișele media și punctele de contact culturale. Aș dori să știu care este starea de fapt acum, pentru că ne interesează vizibilitatea diverselor programe și asta înseamnă că trebuie să facem distinție între cele două aspecte, ghișele media și punctele de contact culturale. Aș dori să știu care este impulsul impulsul în acest moment și uh, la ce vă așteptați în acest sector. Apoi, uh, o a doua întrebare. Și anume, în această perioadă am pregătit uh, conceptul de relații externe culturale. La începutul lui aprilie se va organiza și o conferință. Însă mă interesează care este ideea dumneavoastră și la ce vă așteptați dumneavoastră în legătură cu acest domeniu de uh, politică Uh, cum vă imaginați uh, rolul uh, extern al culturii? Aș dori să ne dați câteva detalii în legătură cu acest concept. Vă mulțumesc. Doamna președinte, Andrula, un moment. Avem un coleg care trebuie să plece la vot, o colegă, de fapt, care vrea să adreseze doar o scurtă întrebare. Vă rog, aveți cuvântul. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Votăm descărcarea pentru comisie, de aceea trebuie să plec. Am o întrebare în ceea ce privește una dintre propunerile mele uh, pentru atenția Comisiei, pentru a spune că anul 2017 ar trebui să devină anul uh, european al uh, antreprenoriatului pentru a stimula mentalitatea uh, și spiritul de întreprindere în rândul tinerilor. Și asta pentru a putea promova mai multe măsuri de natură practică în lupta cu șomajul în rândul tinerilor. Formarea și uh, educația joacă un rol foarte important din această perspectivă. Ce părere aveți în legătură cu această uh, propunere ca 2017 să fie anul european al antreprenoriatului? Vă mulțumesc! Doamna președinte, veți primi un răspuns uh, la această întrebare mai târziu după ce veți reveni de la vot. Aș dori să îi rog pe cei din spate, pe ușieri, ca dacă doresc să discute unul cu celălalt, să iasă din sală. Uh, doamnă comisar, aveți cuvântul. Haideți să începem cu traducerea. Să nu uităm de faptul că toate programele au fost în acest moment adoptate. Există o sarcină uriașă pentru Direcția Generală pentru Traducere. Nu e un fapt obișnuit ca Direcția Generală pentru Traducere să trebuiască să uh, traducă volume întregi de documente. Pentru că, până la urmă, uh, nu doar uh, aceste programe nu sunt uh, doar ale noastre, uh, mai există și un program al cetățenilor, mai există și programul Orizont 2020 și acestea trebuie traduse. Direcția Generală pentru Traducere trebuie să facă față acestui volum de muncă simultan, pentru că toate aceste proiecte au fost adoptate simultan. Dar dați-mi voie să vă spun câte ceva în legătură cu programul nostru. Prima cerere de ofertă pentru Erasmus Plus a fost publicată în toate limbile oficiale. Uh, site-ul Erasmus uh, apare în toate limbile oficiale. Am instruit de asemenea și agen agențiile naționale să ofere toate informațiile uh, și explicațiile celor care sunt interesați de ele pentru a putea să se înscrie în aceste programe și asta în limbile naționale. Avem un uh, document foarte lung, uh, de 300 de pagini, care este uh, ghidul pentru acest program, ca să nu mă mai refer și la celelalte programe. Acesta este în curs de traducere. Deja s-au finalizat versiunile limba engleză, franceză și germană, iar celelalte limbi sunt în curs. Sper așadar că traducerea ne va parveni în toate limbile. Noi nu uh, subestimăm importanța celorlalte limbi, ci până la urmă uh, totul ține de uh, competențele personalului. Uh, personalul nu a fost suplimentat la Direcția Generală pentru Traducere. Din contră, numărul lor scade pentru că există reduceri bugetare, dar în aceeași măsură trebuie să facem față unui, acest unui astfel de volum de muncă care este uriaș. Mai mult decât atât, există acorduri uh, comerciale, există și alte aspecte care apar mereu. Prin urmare, haideți să nu subestimăm uh, valoarea uh, muncii celor de la Direcția Generală pentru Traducere, pentru că fac o treabă imposibilă în condiții inumane de muncă. Prin urmare, trebuie să îi înțelegem și pe ei. În ceea ce privește valoarea uh, adăugată europeană în programul Europa Creativă, e bine, cred că Există foarte multe uh, locuri în program și în uh, orientări care demonstrează această valoare adăugată europeană. Și haideți să vorbesc despre cooperarea transnațională între statele membre. În sine aceasta este o valoare adăugată, pentru că în niciun alt fel nu se poate ca uh, profesioniștii din domeniul artei, artiștii, uh, să coopereze cu colegilor din alte state pentru a veni cu un rezultat atât de important pentru Europa. Există o valoare adăugată în acest demers și cred că oamenii apreciază asta. Apoi, în ceea ce privește impactul economic al uh, culturii. Eu cred că e important să înțelegem acest lucru, mai ales uh, în vremuri de criză. Și dați-mi voie să vă spun că acum o lună împreună cu un centru comun de cercetare am inițiat un proiect prin care se vor face cercetări continue pentru a demonstra valoarea culturii în economiile noastre și impactul pe care îl are cultura asupra comunităților noastre pentru că cei care elaborează politici trebuie să aibă dovezi pentru a putea uh, susține uh, aceste industrii uh, uh culturale și uh, creatoare. Pe asta ne bazăm în acest moment. Apoi, excepția uh, culturală din acord. Ei bine, știți foarte bine că eu am susținut acest lucru de la bun început. Acesta a fost exclus de Consiliul European iar acum, uh, serviciile mele uh, urmăresc uh, discuțiile care se poartă în cadrul negocierilor. Noi nu facem parte din echipa de negociere, însă urmărim ce se întâmplă, suntem prezenți pentru a observa lucrurile și pentru a ne asigura că în niciun fel, direct sau indirect, problema excepțiilor culturale nu este neglijată în discuții. În ceea ce privește elvețienii, a fost o decizie nefericită. Am uh, lansat niște negocieri cu autoritățile elvețiene deja din decembrie. Din păcate, din cauza referendumului, a trebuit să întrerupem aceste negocieri și ne așteptăm să primim niște lămuriri din partea elvețienilor pentru a vedea cum uh, s-ar putea pune în aplicare decizia referendumului și pentru a vedea dacă este posibilă o cooperare pe viitor cu elvețenii. Asta în niciun fel nu va afecta actualul an academic 2013-2014, însă acest an intra în proiectul anterior de învățare pe uh, toată durata vieții, deci nu va fi afectat. Acum uh, așteptăm niște lămuriri uh, din partea elvețienilor legătură cu acest subiect. Apoi săptămâna europeană a sportului. E bine, după cum știți, domnule Fisas, deja a existat o întâlnire a tuturor actorilor interesați pentru a schimba bune practici și pentru a primi din partea acestora informații sau propuneri în legătură cu modul în care se va putea organiza uh, această săptămână. Am făcut deja această treabă, iar pe 11 iunie, dacă nu mă înșel, va exista o, se va organiza o conferință la care vor lua parte toți actorii interesați, unde aceștia vor fi rugați să își ia anumite angajamente. Pentru că este foarte important să existe aceste angajamente ale părților interesate înainte să lansăm această săptămână a sportului. Însă planul nostru este ca prima săptămână a sportului uh, să fie organizată în septembrie 2015. Uh, e... În ce privește birourile mass media? susținem o creare a birourilor Creative Europe în fiecare stat membru. Însă, biroul mass media trebuie să fie unul distinct, însă fiecare stat membru la nivel național va decide felul în care acestea vor fi organizate, dar vor fi entități distincte. În ce privește anul antreprenoriatului? E bine, antreprenoriatul este uh, o competență transversală absolut necesară pentru tinerii noștri, pentru că Uh, iată, acesta este elementul care ne lipsește și ne pune uh, în poziție secundă vis-a-vis de Japonia sau Statele Unite. Trebuie să începem această pregătire antreprenorială, dacă vreți, de la o vârstă foarte fragedă. Trebuie să învățăm pe tineri cum să-și asume riscuri. Fără o astfel de dispoziție mentală, până la urmă, ei nu vor putea deveni niște întreprinzători în Europa. Ori o Europa a inovației și tehnologiei, este un exemplu bun pentru felul în care antreprenoriatul poate produce rezultate pozitive și în același timp um, tinerii își pot continua educația în domeniul de predilecție. Așa încât cred că avem deja rezultate bune pentru a ilustra importanța antreprenoriatului, încurajând statele membre să se gândească la felul în care pot învăța uh, tinerii cât mai devreme despre acest spirit întreprinzător până la urmă. Cultura și relațiile externe. Așa cum ați menționat, vom avea o astfel de eh, mare conferință pe această temă și cooperăm îndeaproape cu Serviciul de Acțiune Externă al UE și sunt de participanți la conferință, bineînțeles, deoarece credem că trebuie să creăm ideea de a include cultura în relațiile externe și asta în fiecare stat membru, incluzând <clears throat> rezultatele grupului de experți care a lucrat pe această temă și a făcut deja recomandări statelor membre. Uh, a existat un proiect pilot cu China, <clears throat> însă acesta nu va fi singurul exemplu. Mai conlucrăm și cu Brazilia pe aceeași temă. Și eu sper că acest element va deveni o caracteristică permanentă a relațiilor noastre externe. Mulțumesc, spune președinta. Uh, o nouă întrebare din partea doamnei Ferhain acum. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumim pentru această viziune de ansamblu asupra inițiativelor din domeniul culturii. Am o întrebare în două puncte. Educația mai întâi. Pe durata crizei am putut constata că mulți tineri în Europa nu-și mai găsesc un loc de muncă. Și trebuie să reflectăm, să ne întrebăm ce măsuri ar permite inserția tinerilor pe piața forței de muncă. Sigur, diplomele, pe de-o parte, pot juca un rol, dar în ce măsură Comisia Europeană e în măsură să promoveze și formarea duală pe viitor. Eu cred că în acest domeniu ar fi lucruri ce s-ar putea face. Cred că în lunile care vin am putea fixa deja niște repere. În al doilea rând, aș vorbi despre sectorul telecomunicațiilor ceea ce numim industria conținuturilor, nu a prea fost luată în calcul. Comisia Europeană ține oare seamă de repercusiunile importante asupra sectorului culturii în deciziile pe care le ia în alte domenii? Și mă gândesc în deosebi la fel în care lucrurile s-au întâmplat în ultimele șase luni. Cum uh, uh, luați în calcul să influențați lucrurile? În ce privește conținuturile și felul în care impactează cultura. Am vorbit despre sectorul audiovizual, există două rapoarte pe această temă, uh, convergența media, toate acestea au un rol de jucat în pachetul Telecom. Există o consultare în marginea cărții verzi a Comisiei Europene și unele decizii vor fi luate pe pachetul Telecom, iar propunerile noastre riscă să devină caduce. Care este poziția dumneavoastră în acest punct? Mulțumesc, doamnă McClark. Mulțumesc. Doream și eu să mulțumesc pentru cooperarea din ultimii cinci ani și încercările dumneavoastră de a focaliza munca, de a canaliza munca și eforturile noastre. Și Sperăm să și obținem rezultate în uh, viitor. Doream să subliniez cât de important este pentru mine ca aici, în comisia noastră, să ne preocupăm de tineri. Și e foarte important să subliniem în continuare în întreaga noastră muncă această categorie, tinerii. Și mi-aș dori să continuăm în acest fel. În ce mă privește, cred că încă lipsește uh, focalizarea pe formarea uh, profesională uh, sau vocațională, cum o mai numim. Sigur că sunt multe locuri de muncă care ar merita o mai mare vizibilitate și o mai mare importanță și încercăm încă să găsim modalități de a promova și formarea pentru astfel de uh, profesii. Aș mai dori să subliniez importanța legăturii între munca noastră și agenda digitală. Știm cât de important este să fii conectat în ziua de azi și e important pentru comunități în întreaga Uniune Europeană, dar în special pentru tineri. Nu doar în ce privește educația lor, ci și în a deveni acei întreprinzători um, um, organizați în rețele. Apoi, Sigur, mi-aș dori ca bugetele să uh, poată fi suplimentate, dar totuși, chiar și cu banii pe care avem, în cultură, educație și sport, ar trebui să ne asigurăm că ceea ce avem aduce și o valoare adăugată. Cum putem evalua în permanență care este valoarea pe care o aduc proiectele și programele noastre, nu doar pentru că ele există și sună bine, nu cred că e suficient. Trebuie să ne întrebăm mereu dacă producem și rezultate, e adevărat, cu banii pe care avem. Iar exemplele de bune practici, în special în domeniul financiar, eh, bună oară în sport și în industriile creative, permit să putem oferi eh, mai mulți bani apoi eh, industriei filmului bună oară sau a jocurilor. Deci, practic, retransferăm valori economiei. Putem oare ca în viitor să vedem astfel de investiții care să susțină industriile creative și pe tinerii noștri. Vă mulțumesc. Doamna Paleadeli. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi limba mea maternă, Elena. Președinte, ați ridicat mâna mai târziu decât doamna Paliadeli. Nu amestec lucrurile, sunt foarte corectă, stimate coleg, ești foarte drag. Te asigur că sunt cât se poate de corectă, îți voi da cuvântul mai încolo. Văd ce mutre faci. Doamna Paliadeli, vă rugăm. Îmi pare rău pentru domnul Tacula uh, și domnul Locăgar. Uh, vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumim, doamnă comisar, pentru această prezentare cât se poate de uh, clară, care ne arată clar ce am realizat și cât de bine am cooperat. Subliniez că cele două instituții ale noastre în anii din urmă au cooperat cât se poate de bine în domeniul culturii și v-aș reaminti dificultățile uh, de care ne-am ciocnit aici la Comisia Cult, în special lipsa noastră de posibilități pentru a sublinia importanța anumitor dosare și asta tocmai din cauza principiului subsidiarității. S-a vorbit despre programele Orizont 2020, Europa Creativă și sperăm că astfel de programe uh, moștenirea noastră culturală va uh, perdura și că vom putea uh, relansa anumite tipuri de studii universitare. Eu cred că merită susținută Aș uh, reaminti ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu o inițiativă ce ține tocmai de moștenirea culturală. Și cred că această idee de moștenire este fundamentală, pentru că e ceea ce vom lăsa și noi, nu așa, moștenirea următorului Parlament. Erasmus, Orizont. Sigur, sunt programe bune, dar lipsește o politică unică care să fie în măsură să promoveze nu doar cultura, formarea, educația, ci și finanțarea cercetării. De ce nu cercetarea științifică? Cercetarea asupra acelor tehnici care ar putea face să progreseze moștenirea noastră culturală. Cred că Europa ar avea nevoie de o astfel de inițiativă. Dacă ne-ați putea oferi mai multe informații pe aceste teme, ar fi excelent. Mulțumesc! Kiitoksia. Domnul Takula. En tiedä, mitä meidän kasvoltamme luit, mutta ehkä me tässä vaan vaihtelimme ajatuksia, että kumpi käy... Am uh, văzut uh, expresia de pe chipurile dumneavoastră. Avem aici o simplă discuție, dar aș reveni tocmai la dezbaterea noastră mai degrabă decât la un punct anume al acestea. Și întâi de toate aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar pentru toți acești ani de eforturi. Apreciem uh, munca dumneavoastră, iar Erasmus Plus este practic uh, triumful celor două doamne de fier care stau la prezidiu astăzi. Și creșterea cu 7% a bugetului este o realizare incredibilă. Într-o situație atât de dificilă, dumneavoastră ați fost în măsură să convingeți alte părți interesate din Comisie și Parlament că educația în domeniu în care merită investit, educația și dezvoltarea, tocmai în momente de dificultăți economice. Iată de ce sincerele mele mulțumiri și alte programe au fost încununate de succes, dar Erasmus Plus, din punctul meu de vedere, este cel mai important. Educația și cultura sunt un portofoliu spinos la comisie, iar cu cinci ani în urmă, la începutul legislaturii, eram cât se poate de interesat să lucrez la Comisia Cult. Iar uh, colegii mei uh, din Finlanda m-au considerat un pic ciudat cu această preferință. Însă, în vremea din urmă, unii dintre ei au început să dea interviuri în Finlanda, spunând că Erasmus Plus și Orizont 2020 uh, sunt marile realizări ale acestei legislaturi. Iată, concetățenii noștri se uh, uită la ce am făcut în ultimii cinci ani și, în mod evident, cele două programe citate sunt două mari succese. Educația și cultura nu trebuie niciodată subestimate. Ele sunt foarte importante în Uniunea Europeană și este vital să continuăm eforturile coordonate în acest sector. După aceste mulțumiri, m-aș uita și la perspectivele de viitor. Poate că după alegeri voi avea din nou plăcerea să mă aflu în această comisie. Sper ca și uh, votanții să aibă aceeași uh, opinie. Însă, domnule comisar, v-aș întreba. Care ar fi cele trei inițiative, uh, cele mai importante trei inițiative pentru viitoarea legislatură? Ce v-ați dori dumneavoastră sau ce v-ați dori ca succesorul dumneavoastră să facă? Care sunt cele trei proiecte majore care credeți că merită duse mai departe? Aș fi foarte interesat să știu care sunt uh, aceste priorități pentru dumneavoastră. Și Uh, încă mă gândesc că am putea face mai multe în domeniul sportului, pentru că aici există un potențial imens, vorbim de sănătate. Uh, sportul beneficiază de o linie bugetară. Ce am putea face ca statele membre să susțină mai mult sportul? Mă întreb care e opinia dumneavoastră în acest punct. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, Doris, mulțumim, doamnă comisar, pentru excelenta cooperare în anii din urmă și vă urez toate cele bune pentru viitor. Mulțumesc, Hanuk, uh, Când mă mai duc în Lapland, data viitoare, să merg cu tine. Domnule Degar. Mulțumesc. Majoritatea lucrurilor pe care doream să le spun au fost deja spuse de colegii mei, deci voi fi subțint. Doresc, la rândul meu, să uh, aduc un omagiu um, eforturilor și, doamnei comisar și felul în care am reușit să cooperăm împreună. Și dacă e ceva de subliniat din această legislatură, e într-adevăr programul Erasmus Plus. E o reformă importantă, o reformă majoră. E o moștenire, iată, pe care o lăsăm și uh, când mă uit în urmă, la anii care au trecut, în mod evident Erasmus Plus este o reformă majoră. Și nu pot decât să adaug la ce a spus Hanu, că și în țara mea, de origine în Danemarca, e unul dintre cele trei mari succese despre care oamenii chiar vorbesc atunci când evocă UE în termeni pozitivi. Uneori se întâmplă să o facă. Privind spre viitor acum, doream să vă adresez și eu o întrebare. Aș dori la rândul meu să subliniez rolul culturii în politică și în uh, crearea politicilor. Întrebarea e cum să o facem. Cred că beneficiem de un moment propice, atât noi cât și Comisia am reușit să aducem cultura pe agenda politică la un nivel foarte înalt, iată, tocmai în momente de criză. Și acum, privind la următorii cinci ani, ne întrebăm ce am putea face în termeni concreți. Așa cum poate știți, avem diverse inițiative. În aprilie anul trecut uh, ați fost alături de noi când am vorbit despre proiectele noastre. Uh, chiar am reușit să producem o cartă despre care s-a discutat cu uh, două săptămâni la Berlin. Deci, avem în mod evident, uh, dispunem de atenția uh, sectorului cultural, dar și a politicienilor. Deci, iată de ce doresc să vă întreb ce se va face la comisie în următorii cinci ani pentru a transpune aceste idei în fapte concrete. E o preocupare a mea uh, și mă întreb încotro ne îndreptăm, cum vom reuși să materializăm aceste inițiative și idei, cum vom reuși uh, să transformăm în elemente concrete această voce a culturii. Și asta la un nivel înalt, încercând să um, dăm o culoare politică, uh, un sprijin politic uh, aspectelor culturale. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Doamna Costa, acum. Mulțumesc foarte mult. pentru trecerea în revistă a anilor din urmă, ca și raportor, eu însă am putut contribui la eforturile noastre comune și am văzut câte deschisă v-ați dovedit față de Parlament, față de propunerile noastre și adesea v-ați adus o contribuție constructivă, chiar și atunci când au existat critici. Iar rezultatele, zic eu, sunt foarte bune, atât pentru Comisia Cult, cât și pentru Comisia Europeană. Îi mulțumesc și președintei noastre pentru excelenta ei muncă, pentru dedicarea și pasiunea ei față de comisia noastră. Și doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi și secretariatului. Elementul pe care aș dori eu să-l subliniez e următorul. V-ați referit la uh, pașii care mai urmează și că trebuie să fim prudenți în viitor. Așa cum ați spus, trebuie să ne asigurăm că identitatea noastră culturală este utilizată în, inclusiv în domeniul inovării, nu în ultimul rând economice. Sigur, trebuie să avem în vedere obiectivele noastre, Creative Europe, um, și desigur dispunem de o, planificare anuală. Doamna Paliadeli a spus că Eforturile noastre au permis ca, firește, cu susținerea dumneavoastră, uh, Orizont 2020 să aibă niște referințe uh, culturale clare. Se vorbește despre științele sociale, despre cultură și așa mai departe. În plus, în ce privește cele 11 sectoare uh, ale politicii de coeziune, am reușit să includem resursele culturale, chiar dacă nu și moștenirea culturală. Trebuie să ne asigurăm că tot ce ține dezvoltare, inclusiv dezvoltarea rurală, țin seama și de aceste elemente de natură culturală. Există inclusiv o referire la dezvoltarea integrată și aici, în mod evident, intervine și cultura și trebuie să ne asigurăm. Deci, că aspectul cultural devine un factor transversal și nu doar unul vertical. Un comentariu la Europa Creativă. Cum și doamna Trupel a spus mai înainte, anumite țări trebuie să fac o distinție clară în diversele biro, între diversele birouri în instituții. Însă, oficiile Comisiei Europene sunt foarte deschise uh, în a avea interlocutori diversi din statele membre. Însă, area de competență a acestor structuri trebuie să fie foarte clară și foarte vizibilă. Uh, programul Europa Creativă, indicatorii joacă un rol foarte important. Cred că până în iunie 2015 Comisia a promis să furnizeze niște indicatori clari pentru industriile creative. Cred că avem și o slăbiciune intrinsecă, pentru că indicatorii care lucrăm noi nu sunt foarte clari și iată de ce avem nevoie de indicatori la nivel european. Sunt foarte mulțumită de progresele făcute pe tema moștenirii culturale. Președinția italiană dorește uh, să facă din asta o prioritate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, pune președinte. Uh, doamna Bernara Rapatu, ultima intervenientă. Mulțumesc, doamnă președinte. S-au spus foarte multe și nu-și dori să mă repet, dar doresc să revin la un punct la care eu țin în mod deosebit. E vorba de două comisii care se ocupă de tineret. Suntem la o răscruce de drumuri. Știm că proiectul Uniunii Europene este pus sub semnul întrebării și tinerii, uh, în general, se îndepărtează de ideea Europei. Uh, adesea tinerii îmi spun, nu mai credem în Europa. Și deci e foarte important, atunci când vorbim despre tineri, să ținem seama de proiectul Garanției pentru Tineri. Chiar dacă noi am luat deciziile necesare, trebuie să ne asigurăm că statele membre oferă soluții tinerilor și aș dori să știu în sectorul culturii, mediei, uh, educației, cum am putea face să oferim propuneri și soluții pentru ca garanția pentru tineret să nu rămână doar un proiect formal, utopic, ci o realitate. Și în ce fel aceste soluții ar putea să țină seama mai mult de acest sector economic care este cultura și educația. Mulțumesc, spune președinta. Am la rândul meu o scurtă întrebare. o întrebare foarte practică, dacă îmi permiteți. În domeniul sportului, spunem că nu dorim să promovăm evenimente anuale. Iată ce spunem noi în text. Însă, ce se întâmplă cu evenimente care um, se organizează odată la 2 ani? Mm, evenimente de tipul uh, olimpiadelor speciale. Și intră și ele în această categorie interzisă a evenimentelor anuale? Pentru mine este o întrebare foarte importantă. Anual e anual și uh, eveniment odată la 2 ani sunt evenimente odată la 2 ani. Iată întrebări foarte practice, vă rog. Many of you... M-am bucurat să văd că mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la tineri și la șomajul în rândul tinerilor uh, întrebările dumneavoastră. Sigur că este provocarea noastră cea mai importantă și aș dori să vă asigur că atât eu, cât și domnul comisar Andor și domnul președinte Barroso, am făcut din tineri, din contracararea șomajului în rândul tinerilor, uh, prioritatea noastră cu numărul 1. Garanția pentru tineret este un instrument foarte bun. E un instrument care ne permite să îi ajutăm pe tineri să își găsească un loc de muncă sau să-și continue studiile sau să beneficieze de formare profesională. După cum știți, uh, am întrebat toate statele membre și până la sfârșitul anului trecut le-am rugat să ne trimită planurile cu privire la implementarea garanției pentru tineret și recunosc că și-au făcut treaba. Aceste planuri au fost verificate de către serviciile noastre și bineînțeles că acum încercăm să încurajăm statele membre să treacă la următoarea fază, la punerea în aplicare a acestor planuri. Sigur că avem uh, această sumă de 6 miliarde de euro pe șapte ani, deci pentru cadru financiar multianual, pentru această garanție, dar am hotărât că această sumă va fi alocată statelor membre care au dreptul să primească finanțare uh, pentru punerea în aplicare a garanției pentru tineret în primul și, anul, uh, și al doilea an. Deci, începând cu 2014 și după aceea în 2015, statele membre vor primi uh, sumele respective pentru a pune în aplicare garanția pentru tineret. Dar nu ne oprim aici. Sigur că așa cum spuneam și înainte, am lansat această alianță pentru ucenicii, pentru că adesea tinerii, tinerii care sunt în șomaj nu au suficiente competențe. Deci trebuie să le dăm posibilitatea să dobândească experiență și competențe în câmpul muncii pentru a-și găsi locuri de muncă mai bune. Sigur că această măsură are o legătură strânsă și cu uh, măsura noastră legată de sistemul dual de educație, care a dovedit că e un uh, instrument de succes și încercăm să încurajăm statele membre, mai ales din țările din sudul Europei, care nu beneficiau uh, acest sistem de formare, de pregătire profesională, să încheie parteneriate cu țările în care aceste programe de formare profesională sunt de succes, de exemplu Germania, Austria, Danemarca și alte state membre, tocmai pentru a învăța fiecare din experiența celuilalt. Și încurajăm uh, aceste state membre să folosească Fondul Social European tocmai pentru a uh, consolida aceste sisteme de formare și pregătire profesională. În același timp, încurajăm și companiile, firmele, să se angajeze pentru a uh, crea uh, mm, aceste posturi de ucenici de calitate. Această alianță pentru ucenicii are meritul de a reuni toți factorii implicați care sunt încurajați să coopereze pentru a uh, veni cu posturi de ucenici mai multe și de mai bună calitate. Deci, astfel, sperăm să-i putem ajuta pe tineri. Pe termen scurt, bineînțeles, dar și uh, pe termen lung, pentru că educația are un rol foarte important pe termen lung pentru a Uh, pentru a ajuta pe tineri să dobândească experiența și competențele necesare, atât pentru viață în general, cât și pentru ocupare. Și de aceea punem accentul nu numai pentru studiile superioare, ci și pe celelalte tipuri de studii. Am uitat să menționez, de exemplu, uh, inițiativa noastră uh, școlarizare timpurie, pentru că primii ani de învățământ sunt cei care pun temelia pentru educația ulterioară a copilului, a persoanei respective. Și știm uh, din rezultatele studiului de la PISA că avem o, de la PISA că avem o corelare foarte strânsă, directă, între rezultatele copilului în școala primară și evoluția sa ulterioară, pentru că copiii care au fost uh, la grădiniță înainte de școala primară, doar un an, au rezultate mai bune. Deci vedeți că uh, legătura este directă. În ceea ce privește conținutul cultural, aspectul cel mai important în această dezbatere e că noile tehnologii nu ar trebui să submineze principiile uh, care ne călăuzesc. De exemplu, spunem întotdeauna că uh, orice creator trebuie să fie răsplătit pentru creația sa pentru că nu ne putem baza doar pe tehnologiile digitale dacă nu avem un uh, conținut de calitate. Deci cooperăm foarte îndeaproape cu comisarul Barnier și cu doamna comisar Cruz pentru a găsi soluții echilibrate la această situație, pentru că preocuparea mea principală e să apărăm principiile uh, pentru care ne luptăm pentru creatori. Sigur că nu avem aceleași preocupări, dar trebuie să găsim soluții echilibrate și aș dori să fac trimitere, vă recomand uh, acest Licenses pentru, uh, for Europe, uh, deci licențe pentru Europa. Cei trei comisari au cooperat foarte bine. Avem mai multe aspecte ale agendei digitale și ale conținutului cultural și am reușit să obținem rezultate concrete. Sigur că nu am obținut rezultatul ideal, în urma acestor negocieri sau interacțiuni între factori implicați, dar totuși am obținut rezultate pozitive, rezultate bune, care demonstrează că dacă uh, toți factorii implicați au o colaborare strânsă, putem obține tehnologia digitală pe de o parte, dar pe de altă parte să apărăm și principiile noastre, principiile europene care sunt atât de importante pentru noi. programele noastre sunt într-adevăr evaluate constant. Pentru că nu putem să ne mulțumim cu lansarea unui uh, program precum Erasmus Plus sau uh, Creative Europe și așa mai departe. Nu. Noi trebuie să ne asigurăm tot timpul că proiectele pe care le validăm sunt puse în aplicare în mod eficient și în mod eficace și, în acest sens, avem mecanismele de evaluare, atât uh, internă cât și uh, externă, deci de către evaluatori externi pentru a uh, verifica plus valoarea unui proiect. Deci înainte de adoptarea noilor programe, am avut o evaluare externă foarte cuprinzătoare a acestor programe pentru a vedea ce a funcționat și ce nu. Și de aceea am încercat să ne optimizăm acțiunile propuse în cadrul noilor programe, tocmai pentru a ține cont și de uh, evaluarea externă de care vă vorbeam înainte. Investițiile în educație. Aș dori să vă reamintesc că în recomandările specifice pe țară, pe care le adoptăm anual uh, din partea Comisiei uh, și care ajung și la Consiliul European, întotdeauna încercăm să includem și aceste recomandări cu privire la investiții în educație. Pentru că chiar în astfel de vremuri de criză trebuie să continuăm să investim în educație, dar mai ales să investim inteligent în uh, educație, pentru că adesea multe state membre investesc, fac aceste investiții în educație, dar cu rezultate nesatisfăcătoare. Deci, trebuie pe de o parte să încurajăm statele membre să nu reducă bugetele alocate educației, dar pe de altă parte să le explicăm statelor membre că trebuie să axeze aceste investiții în domeniile în care au fost constatate lacune. De, de aceea, dacă mi-amintesc bine, din cele 28 de state membre, 18 state membre au primit recomandări specifice pentru domeniul educației. Și de aceea spun încă o dată că educația reprezintă prioritatea cu numărul 1 în felul în care ne configurăm uh, politicile. Domnul Tacula m-a întrebat care ar fi prioritățile pentru mine în următoarea comisie în domeniul culturii. Am multe astfel de priorități, dar aș dori în primul rând să vă vorbesc despre patrimoniul cultural. Când i-am răspuns doamnei Paliadeli, am spus uh, de asemenea acest lucru. Pentru mine, patrimoniul cultural, moștenirea culturală, din exper experiența acumulată în ultimii 4-5 ani, mi-a dovedit cât de important e să le explicăm oamenilor, cetățenilor, că trebuie să aprecieze moștenirea culturală și că această moștenire culturală este vitală pentru dezvoltarea orașelor, regiunilor, a țărilor până la urmă. Și de aceea am hotărât că înainte de finalul mandatului să dau publicității o comunicare cu privire la moștenirea culturală, tocmai pentru a încuraja o dezbatere pe fond cu statele membre și cu factori implicați în legătură cu felul în care putem să punem și mai mult accent pe patrimoniul cultural în acest uh, concept al uh, unității și diversității europene și să uh, punem în valoare diversitatea culturală și mai mult. O a doua prioritate pentru mine ar fi să colectez dovezi în legătură cu felul în care industriile culturale și creative pot avea un impact asupra Europei. Pentru că vorbim foarte des despre aceste, acest aport, dar știm că statele membre au moduri diferite de evaluare a aportului sau a impactului culturii asupra economiei lor. Deci, împreună cu Eurostat, încercăm să cooperăm pentru a obține o definiție comună a uh, industriilor culturale și creative. Pentru a ne asigura că, după ce sunt date publicității, date statistice, vorbim despre același lucru, despre aceeași uh, realitate. Și așa cum spuneam, vom uh, continua Uh, cooperarea cu uh, centrele comune de cercetare pentru a obține date fiabile din partea statelor membre. Și, în fine, mi-aș dori ca industria cinematografică uh, europeană să depășească industria filmului din SUA. Pentru că, în ciuda, în pofida sprijinului pe care îl acordăm industriei filmului în Europa, încă suntem în urmă. Și e ceva care e foarte important pentru mine, respectiv uh, e vorba de uh, alfabetizarea media, alfabetizarea cinematografică, ca să vorbim așa. Recent am participat la Amsterdam la o conferință despre, pe, pe această temă. Și ce m-a impresionat foarte mult au fost aceste uh, proiecte derulate în acest uh, domeniu. Am vorbit cu președintele Consiliului pentru Educație din Grecia iar și la următorul uh, Consiliu și-a dat acordul să fie invitați uh, persoanele, autoritățile competente din Regatul Unit, unde s-a început cu un proiect pilot în 27 uh, de școli și în prezent există săptămânal un astfel de eveniment în mai bine de 30.000 de școli din Regatul Unit. Iată un uh, exemplu de bune practici, de schimb de bune practici pentru a încuraja și state, alte state membre să protecteze la fel. Știu că și în Germania Vim uh, Wenders este foarte interesat de un astfel de proiect și dorim să promovăm astfel de inițiative, pentru că dacă dorim ca tinerii din fragedă pruncie să învețe, să aprecieze calitatea și valorile pe care firmele europene le uh, transmit, vom reuși Uh, și uh, să transpunem în uh, fapte acest proiect. Doctor, domnul, domnule Lochegard, știu că împreună cu dumneavoastră și cu Doris am cooperat foarte strâns. Cred că trebuie să continuăm. Nu are rost să avem 5-6 evenimente răzlețe în Europa. Trebuie să avem un astfel de eveniment uh, în mod regulat și de fiecare dată când mă deplasez în Europa, încurajez pe interlocutorii mei să organizeze astfel de evenimente. Nu ajunge să inviți uh, șef de state și de guverne sau personalități, oficialități să participe la astfel de evenimente. Cred că dialogul, conversația cu cetățenii sunt necesare și aș dori să încurajez și artiștii și pe toți cei care se ocupă în acest, de, de, de domeniul culturii să se exprime mai tare. De fiecare dată ei au cuvântul și uh, protestează doar când e vorba de o problemă. Știu ce important a fost atunci când am uh, uh încercat să impunem uh, uh, această excepție culturală în negocierile cu SUA pentru acordul comercial când uh, nu uh, s-a negociat suficient pentru programul media. Dar nu vorbesc uh, aceste oficialități suficient de puternic despre rolul culturii în construirea identității europene. Mi-aș dori ca ei să fie mai uh, elocvenți pentru a îi încuraja să facă mai mult în acest domeniu al difuzării valorilor culturii. în legătură cu evenimentele sportive anuale. Ele nu au fost excluse definitiv din programul nostru. Dacă nu mă înșel, a fost vorbi, s-a vorbit despre organizarea uh, multianuală, dar uh, selecția programelor sau a proiectelor se va face pe criterii foarte clare. Nu o să acordăm uh, finanțare doar pentru că un proiect ne place, ci el va fi uh, selecționat în funcție de rezultatele scontate și uh, bugetul redus pe care îl alocăm pentru astfel de proiecte va fi acordat proiectelor celor mai performante. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar! Aș dori să spun și eu câteva cuvinte ne orientăm însă spre viitor și o să vorbesc în limba mea. Mulți colegi cred că nu, nici măcar nu știu că avem uh, o nouă direcție generală, Direcția Generală Cercetare, care are menirea de a evalua valoarea adăugată a programelor europene. Costurile lipsei Europei de asemenea fac obiectul activității acestei noi uh, direcții generale. Și cred că dacă ne uităm în jur și dacă încercăm să vedem care sunt rezultatele pe care le obținem de la aceste departamente de cercetare, ne dăm seama că avem foarte multe piste pe care nu le-am explorat. Avem multe posibilități de a ne eficientiza activitatea, mergând până la detaliu uh, știu că nici eu nu eram informată în legătură cu existența acestei direcții generale, am aflat doar în urmă cu trei săptămâni, dar e un aspect care mi se pare foarte interesant. Apoi, în al doilea rând, Uh, trebuie să menționez că uh, Comisia Europeană ar putea să uh, nu, ne, să nu apeleze neapărat la aportul nostru, la contribuția noastră, dar o face. De exemplu, anul trecut, 13 state membre au fost rugate să aleagă un câștigător pentru premiul uh, pentru festivalul Lux. Uh, premiul este decernat uh, cu ocazia unui eveniment festiv și de fiecare dată comisia m-a invitat să particip la decernarea premiilor. Trebuie să menționez faptul că predecesorii dumneavoastră nu au implicat niciodată Parlamentul în astfel de evenimente mass media. Deci, în, prin asta încerc să evidențiez felul, abordarea diferită pe care ați avut-o în colaborarea cu Parlamentul. Un alt aspect la care aș dori să mă refer îl reprezintă sprijinul acordat uh, festivalurilor. Uh, se organizează multe festivaluri în Europa și mă bucur de faptul că Comisia le acordă sprijin, uh, sprijin dar poate că ar trebui uh, pe viitor să sprijinim mai mult teatrele. Nu mă gândesc la finanțarea acordată renovării clădirilor, ci poate ar trebui să încercăm să acordăm teatrului mai multă vizibilitate în Europa. Avem festivalul Lux, avem festivalul literar, premiul literar, poate că n-ar fi rău să uh, acordăm o atenție specială și teatrului, pentru că uh, oamenii de teatru îmi spun că au impresia că sunt invizibili în Europa, deci poate că am uh, putea să acordăm mai multă atenție și acestui domeniu. Și apoi, în legătură cu cele spuse de colegul Lockegaard, felul în care tratăm ne tratăm artiștii, uh, creatorii și cum îi implicăm în dialogul cu politicienii. Mi se pare o inițiativă foarte interesantă pe care am putea o aprofunda. Sigur că uh, ar fi multe de spus, ar fi multe idei de folosit în activitatea noastră, dar cred că ar trebui să folosim orice fel de platformă pe care o avem la dispoziție. Uh, Andrula Uh, spuneai cât de important este cinematograful. Da, într-adevăr, uh, premiul uh, Lux poate fi folosit de colegi, poate fi dus, de exemplu, școlile din Uniunea Europeană pentru a prezenta problemele cu care Uniunea se confruntă și pentru a ne inspira pe viitor. Uh, acest film în legătură cu uh, imigrantul care voia să ajungă la Calais, uh, uh din Calais în Regatul Unit sau uh, filmul despre crimele de onoare. Uh, sunt, uh, au fost foarte interesante. Iată, toate aceste filme ar putea să fie proiectate în, în școli. Cred că filmele ca mass media nu ar trebui să fie uh, subestimate de asemenea și reprezentațiile, reprezentanțele noastre în capitalele din statele membre încearcă să exploreze această pistă. De asemenea, faptul că aceste filme au fost subtitrate au permis industriei subtitrajului să fie pusă în valoare. Iată care este contribuția mea, modesta mea contribuție, ca un fel de notă de subsol, activitatea din ultimii cinci ani și Cred, sper ca uh, colegii care vor face parte în continuare din uh, comisia dumneavoastră să coopereze cu uh, serviciile dumneavoastră care au avut o activitate remarcabilă în ultimii cinci ani. Deci, încă o dată, în numele colegilor, aș dori să vă mulțumesc personal, doamnă comisar, dar să mulțumesc uh, prin dumneavoastră și uh, colaboratorilor dumneavoastră pentru colaborarea, pentru cooperarea pe care am avut-o în ultimii, în ultimii ani. Și mulțumesc și pentru deschiderea de care ați dat dovadă Câteodată am fost uh, agresivă, poate. Nu-mi place să fiu uh, nediplomată, dar uh, eu m-am implicat foarte mult în munca din zona Balcanilor. Acolo trebuie să fii agresiv care să, ca să te afirmi. Interpreților le place de mine pentru că întotdeauna intervențiile mele sunt mai piperate. Îmi pare rău, doamnă comisar, dacă ați uh, suferit uh, din această cauză. Nu am uh, intenționat să vă rănesc personal. În orice caz, aș dori să vă mulțumesc pentru felul în care ați cooperat cu mine și vă urez mult succes pe viitor. Cred că v-a plăcut mai mult al doilea mandat, pentru că cultura și educația Uh, sunt într-adevăr un portofoliu mai interesant și cu mai mult potențial decât sănătatea. No. Um, dann kommen wir zu Punkt Verschiedenes. Nix. Diversele urmează, nu e nimic la diverse. Da, nu, dragul meu prieten, ai cuvântul. Da, sunt sigur că și alții mi se vor alătura, doamna președinte. Nu încă o dată, e destul. Domnul Tacula, 18 martie e ziua ta. Birthday to you. Happy birthday, dear Doris. Happy birthday to you. Thank you very much.